Stimate colegi, stimați colegi, vă spun bun venit la cea de-a doua etapă a conferinței noastre Domnul Moraes și doamna Cluiga nu pot să participe astăzi la întâlnire, participă la o reuniune din Viena, dar domnul Diaz de Mera uh, va fi copreședinte, este un fost raportor pentru Europol, deci domnul Diaz de Mera îi va înlocui. Bun venit, stimate domnule Diaz de Mera. Eu mă numesc Cristian Buchmann, sunt președintele uh, Comisiei uh, pentru uh, Relații Europene din Bundestagul austriac și am fost și ministru într-un land regional din Austria anterior. Stimate colegi, stimați colegi, dați-mi voi să vă spun că avem un regim aproape complet lingvistic, cu excepția maltezei și suedezei astăzi. Și în cadrul consilierului, cons, uh, consultărilor din Troica s-au luat unele decizii. Vreau să vă spun că Troica a sugerat să desemneze un reprezentant din uh, cadrul Consiliului Comun de Control pentru Europol, care uh, va participa la următoarea reuniune GPSG uh, în februarie și, de asemenea, acest reprezentant va fi observat autor care uh, va transmite un raport uh, Consiliului de Administrație Europol. Noi l-am uh, nominalizat pe domnul Svetanov pentru această funcție foarte importantă și vă întreb dacă există obiecții din partea dumneavoastră la această propunere. I see none. Văd că nu există obiecții. În cazul acesta vom proceda ca atare. Domnul Svetanov a fost ales reprezentantul nostru în Consiliul de Administrație. Stimate colegi, stimați colegi, trecem la ordinea de zi și începem cu un schimb de idei cu persoana însărcinată pentru protecția datelor, Înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să vă descriu organizarea dezbaterii. Respectăm același model ca și ieri. Doi delegați din parlamentele naționale și un membru al delegației Parlamentului European vor primi cuvântul până când vom epuiza lista vorbitorilor. Delegații care doresc să ia cuvântul uh, vor trebui să completeze uh, cartonașul pentru uh, respectivul puncte pe ordinea de zi și după aceea acest cartonaș să fie trimis spre prezidiu. Aș vrea să vă atrag atenția că atât delegații din parlamentele naționale, cât și membrii delegației Parlamentului European vor trebui să completeze acel cartonaș dacă doresc să primească cuvântul și eh, voi acorda câte două minute pentru fiecare intervenție, independent eh, de numărul vorbitorilor, va trebui să ajustăm până la urmă timpul de intervenție astfel încât să acordăm cuvântul tuturor solicitanților. Dar îi dau acum uh, uh, cuvântul uh, pentru 10 minute reprezentantului Vivierovski pentru protecția datelor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să particip la această reuniune și să vă informez în legătură cu sarcina uh, pe care supervizorul uh, pentru protecția datelor o desfășoară la Europol pentru că este vorba despre uh, supervizare a activităților agențiilor competente. Noi acționăm în cele 28 de state membre din Uniunea Europeană, există 28 de jurisdicții este o chestiune foarte importantă pentru că datoria este să verificăm ce se întâmplă pe plan european. În același timp, însă, o serie de sarcini se îndeplinite de către autoritățile naționale de supervizare a protecția datelor, pentru că există autorități care au dreptul să trimită date către Europol și să le introducă în infrastructura specifică. Începând cu 2017, noi uh, avem activitate de supervizare a Europol în ce privește protecția datelor, dar uh, colaborăm uh, rotnic cu Europol, inclusiv la nivelul managementului, dar și în chestiuni foarte practice în legătură cu toți cei care operează și colaborează cu Europol uh, la fața locului în statele membre. Înainte de toate, uh, dezrulăm două inspecții uh, după ultima întâlnire a Eurogrupului a existat o inspecție și ultima inspecție a fost desfășurată uh, luna trecută. Dar avem și reuniuni bilunare cu Europol în sensul că uh, la două luni odată se desfășoară o asemenea întâlnire. Ieri, de pildă, a avut loc la Bruxelles. Noi păstrăm legătura astfel cu Europol și uh, echipa uh, noastră uh, discute, discută problemele pendinte cu toți cei care fac parte din unitatea pentru protecția datelor. Am avut și o cooperare rodnică cu Europol la nivel înalt, iar supervizorul uh, pentru protecția datelor european uh, are activități uh, în colaborare cu directorul adjunct al Europol, în iulie anul acesta a avut loc o asemenea consultare. Spuneam că există o cooperare practică și inspecții. În decembrie 2017 a avut loc prima inspecție. Scopul a fost o verificare legală, tehnică și uh, o verificare a datelor administrative. Asta înseamnă că noi monitorizăm în cadrul acestei inspecții uh, cum uh, se desfășoară activitatea operațională a funcționarilor Europol. De asemenea, avem analize tehnice și juridice din acest punct de vedere. Din punct de vedere uh, juridic, am uh, analizat modul în care sunt furnizate datele și de asemenea administrarea uh, datelor legate de migranți uh, sau de uh, traficanți de droguri. Am monitorizat și managementul informațional și toate regulile și soluțiile practice legate de conservarea datelor. În luna mai am făcut 45 de recomandări, majoritatea de natură tehnică, au fost uh, sugestii de corecție, dar nu am găsit niciun fel de informații care să determine o investigație oficială legată de uh, probleme care să fi apărut. Deci, din acest punct de vedere, doream doar să îmbunătățim cooperarea viitoare cu Europol și uh, aceste informații sunt uh, monitorizate de către uh, Comitetul Comun de Control. Cea de-a doua inspecție a fost legată de sistemul european informațional, de procesarea datelor referitoare la minori și câteva verificări de securitate privind situația migranților din uh, centrele uh, numite hotspots. Din punct de vedere tehnic, uh, analizăm managementul de logare, managementul de securitate, pentru procesele de testare și validare am verificat uh, procedurile de selecție și de recrutare și uh, în clipa de față desfășurăm uh, elaborăm de fapt raportul în urma inspecției pentru a face recomandările care se impun. La finele anului 2018 va avea loc uh, o nouă inspecție legată de uh, urmărirea activității teroriste și din acest punct de vedere sigur că cei care lucrează în acest domeniu au un rol uh, important. Comitetul de Supervizare a Europol trebuie să organizeze și cooperarea cu autoritățile naționale care au sarcini în domeniul protecției datelor. Și activitatea este desfășurată în grupul de cooperare, în Consiliul de Cooperare care este format din supervizorii pentru protecția datelor și cele 28 de autorități eh, din statele membre pentru supervizarea datelor. De asemenea, formulăm opinii în legătură cu anumite proiecte și anumite acte legale care urmează să fie pregătite. Înainte de toate, Așa cum am stabilit și la Sofia, vom avea uh, un aviz în legătură cu cooperarea cu partenerii străini, deci uh, cooperarea dintre Europol și parteneri străini, Mă refer la negocierile care urmează să înceapă cu Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Maroc, Tunisia și Turcia în ce privește schimbul de date cu aceste țări. Deci asta a făcut obiectul discuțiilor noastre de la Sofia și de asemenea Consiliul a adoptat un mandat pentru negociere, incluzând recomandările uh, din partea supervizorului european pentru protecția datelor. De asemenea, este vorba și de lista autorităților competente și e vorba și de public dorința de a uh, avea restricții mai clare în ce privește utilizarea datelor care trebuie să fie protejate. Uh, pentru uh, ca uh, datele care fac obiectul acestei observații să fie administrate corect. Nu în ultimul rând, după cum am spus, anumite proiecte au fost propuse de către Supervizorul European pentru Protecția Datelor se referă la cooperarea la nivel european uh, între Europol și Frontex. Am avut și o consultare, uh, un schimb de informații între Europol și Frontex în septembrie anul curent. De asemenea, am uh, uh, uh, uh avut consultări privind uh, rolul Europol în ce privește uh, procesarea datelor. De asemenea, um, era vorba de cooperarea cu unitățile um, de, um, din domeniul serviciilor de inteligență pe plan național pentru că ne dorim o mai bună coordonare a activității din acest punct de vedere la nivelul Europol. Deci, la nivel înalt și în ce privește și aspectele juridice, eh, dar și la nivel foarte practic, cooperarea cu Europol s-a derulat foarte bine, am primit răspunsurile și acțiunile din partea Europol de fiecare dată când au existat unele nelămuriri în legătură cu sistemul informațional și modalitatea de lucru. Sigur că există multe situații în legătură cu care noi adresăm întrebări privind procedurile utilizate în ultimii ani dar pot să spun că uh, răspunsul din partea acestei instituții de fiecare dată este unul bine argumentat și dacă apar probleme încercăm să găsim soluții, chiar dacă este nevoie de o investiție de efort suplimentar din partea agenției. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și uh, de acum domnul Diaz de Mera va prelua conducerea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și domnului Iberoschi pentru raportul domnului referitor la protecția datelor în cadrul Europol. Dăm acum cuvântul, așa cum am stabilit, înainte de toate, domnului Ruliș din Republica Cehă. Are două minute la dispoziție. Unde está? Unde este? Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun înainte de toate că Republica Cehă nu are ambiții deosebite referitor la acest grup. Cu toate acestea este surprinzător faptul că nu suntem în stare să alegem un reprezentant în grupul de gestiune al Europol. Trei ani am tot redactat regul, regulamentul de procedură și nu suntem în măsură să dezbatem, acest aspect pare destul de ciudat. Domnule Rulici, punctul de pe ordinea de zi despre care discutăm e legat de raportul referitor la Autoritatea Europeană pentru Supravegherea Datelor. De ace- din acest motiv l-am ascultat adineori pe domnul Evski. Acum, în ce privește întrebarea pe care ați adresat-o dumneavoastră, s-au uh, concretizat trei scenarii diferite în cadrul uh, Troicii. La începutul acestei întâlniri, domnul președinte Buchmann deja a făcut o trimitere la acest aspect. Vă recomand oricum cu căldură să citiți articolul 14, punctul 4 din regulament, unde veți găsi un răspuns la întrebările și neliniștile dumneavoastră. Acum îi dăm cuvântul domnului Getiros din Cipru. Două minute. Bună dimineața! Cu ocazia rezoluției Parlamentului European, care a fost adoptată în luna iulie, referitor la inițierea discuțiilor privind schimbul de date cu state terțe, mai ales eh, Iordania, Israel, Egipt, Algeria, printre altele cu obiectivul combaterii terorismului și crimei organizate, acolo am scos în evidență nevoia de a face o evaluare a riscurilor în, când vine vorba de schimbul de date. Aș vrea să știu dacă aveți informații referitor la o posibilă intenție a Comisiei de a realiza o, o analiză privind consecințele potențiale. Și aș vrea să mă refer la um, schimbul de impresii de ieri cu uh, colegul meu, Mischinis, când vine vorba de reținerile pe care le avem uh, privind includerea Turciei în țările din Mediterană cu care vom uh, încheia un acord de schimb de date cu caracter personal. Vă repet, această țară nu are, nu îndeplinește standardele pentru protecția datelor, Turcia în plus nu cooperează deloc cu Cipru. Mulțumesc încă o dată și bună dimineața din nou tuturor! Mulțumesc, domnule Chetiros. Este o întrebare foarte importantă la care va răspunde domnul Vidovieschi. Îi dau cuvântul doamnei Caramamli din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea e simplă și se referă la negocierile în curs între Uniunea Europeană și anumite state terțe referitor la schimbul de date cu caracter personal între aceste țări și Europol. Am dorit să știm vă vom ruga să ne explicați care sunt garanțiile prevăzute pentru ca statele terțe să folosească în mod judicios aceste date cu caracter personal și să nu le transmită altor state terțe care nu au dreptul să folosească aceste date. Care sunt autoritățile care vor verifica felul în care vor fi folosite aceste date? și avem uh, întrebări referitoare la statele membre care vor rămâne proprietare ale acestor date pe care le transmit Europol, dacă acestea se vor uh, putea opune faptul că anumite date să facă obiectul schimbului între Europol și anumite state terțe care nu prezintă să toate garanțiile respectării statului de drept. Și acum o întrebare mai generală. Oare Comisia Europeană nu merge prea departe uh, în uh, acest efort de securitate, încercând să întărească cooperarea polițienească cu state care nu împărtășesc deloc uh, valorile noastre democratice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dăm acum posibilitatea de reacție domnului Vidovski pentru a răspunde la cele trei întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Am să încerc să răspund în același timp, pentru că răspunsul este unul foarte asemănător. Înainte de toate, aș dori să scot în evidență faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este organismul de control al Uniunii Europene. Deci nu reprezentăm uh, Comisia, suntem o entitate independentă de Comisie, dar supraveghem și ce se întâmplă acolo. Deci avizul nostru Uh, referitor la activitatea comisiei este referitor la activitatea unei alte instituții diferite de a noastră. Vreau să vă spun că ne-am lovit cu multe constrângeri din partea Comisiei Europene când vine vorba de aceste negocieri. Firește, e nevoie de o cooperare diferită cu țările din afara Uniunii Europene. După cum bine știți și după cum am scos în evidență și la întâlnirile anterioare, nu e vorba înainte de toate de a trimite datele europenilor uh, în afară Uniunii Europene, ci e vorba și de nevoia noastră de a primi date din țările cu care cooperăm. În același timp, Uniunea Europeană, atât Comisia cât și Consiliul, cât uh, și Autoritatea Europeană pentru Supravegherea Datelor, cât și Europol în sine, este conștientă de faptul că um, situația diferă de la țară la țară și este imposibil să avem o abordare unică pentru toate aceste țări. Trebuie să facem o analiză foarte specifică referitor la cum sunt procesate datele în acele țări. Cum putem face ca această procesare să, să respecte condiții de siguranță în respectivele țări? Uh, care sunt uh, limitele pe care le-am putea impune procesării datelor? Firește, putem avea încredere în partenerii noștri străini, dar și așa trebuie să dispunem de un acord formal și de soluțiile formale pe care le întâlnim în acordul încheiat cu statele terțe. În același timp, tot ce e pe hârtie trebuie să poată și fi pus aplicat în practică și asta e partea, practic, cea mai grea atât pentru Comisie cât și pentru Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor atunci când uh, încercăm să evaluăm situația din respectivele țări. Dacă aruncăm o privire pe lista țărilor terțe, pot să vă spun că, da, întâlnim țări care au un sistem sigur, solid de control și procesarea datelor, precum Israelul, Dar sunt alte țări care nu au experiență, precum Marocul, sau țări care se află abia la început, precum Turcia și Tunisia, și țări unde nu există o autoritate pentru protecția datelor, precum Libanul, Iordanul, Egipt, Algeria. Deci, situații foarte diferite. Dacă facem o comparație și între cadru normativ existent în aceste țări, putem să vă spunem că Turcia are un regim foarte nou pentru protecția datelor. Se bazează pe exemple din trecut din Europa, mai asemănător așadar cu sistemul pe care îl aveam în Europa acum 20 de ani. Nu vreau să intru în, într-o evoluție politică a situației uh, din Turcia. Ce pot să vă spun? Că ce am constatat atât din punctul de vedere al Comisiei și al Consiliului chiar că există o abordare delicată la um, necesitățile Uniunii Europene și ale Europol. În același timp, există îndoieli considerabile în ce privește utilitatea practică a soluțiilor pe care le vom oferi. Iar în calitate de reprezentant al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, vom încerca să evaluăm dacă în Comisia Europeană face o analiză sau Europol și dacă aceasta este realizată în mod corespunzător. Mulțumim foarte mult! Îi dăm acum cuvântul unui mare expert, deosebit de mare expert în protecția datelor, colegul meu, Axel Voss. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, deoarece Problema datelor e una care stârnește multe pensiuni la noi. Acum, în Uniunea Europeană, avem directiva 2001, 45, um, am renoit-o pentru Europol și Eurojust. Am renoit aceste prevederi referitor la date și mă întreb dacă oare acest cadru normativ nu e de ajuns și pentru autoritățile um, de urmă, de anchetă penală, dacă nu sunt de ajuns pentru a reprezenta o bază pe care acestea să, pot, să poată acționa. Da, primirea datelor e un aspect, trimiterea datelor e un alt aspect. Ar trebui, după părerea mea, să se fie ajuns deja la un standard astfel încât fără a limita și mai mult libertatea ca Europol să aibă o bază cu care Europol să poată lucra în mod uh, fiabil. Întotdeauna să ne trimitem, să ne referim la constrângeri și la restricțiile aplicate datelor nu e întotdeauna um, în avantajul um, forțelor de poliție. Iată de ce am creat această bază pentru Europol astfel încât Europol să știe clar când, cum, cui poate da, transmite date și uh, temeiul căror principii poate prelucra date atunci când le primite. Și am făcut o deosebire între datele administrative și datele organizatorice, datele de interes uh, pentru autoritățile de aplicare a legii, pentru uh, cazurile penale. După părerea mea, această structură ar trebui să fie suficientă pentru a spune și că Europol și la nivelul protecției datelor este astfel încât structurată, încât știe ce trebuie să facă și Europolul este de asemenea într-atât de bine controlat încât nu mai e necesar să tot uh, intervenim uh, cu modificări uh, constante. Cred că am putea încheia deja acest capitol la Europol și să lăsăm în tihnă această entitate să-și facă meseria pentru că i-am pus, i-am creat niște temelii solide pe baza cărora să-și poată desfășura activitatea. Mulțumesc, Axel. Am avut trei intervenții din partea Parlamentelor Naționale și acum Vom asculta intervențiile din partea reprezentanților Parlamentului European. Doamna Chicinici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze că am ajuns când comisia deja și-a început activitatea vin de la o altă întâlnire la care s-a discutat despre un subiect deosebit de delicat și complex, și anume interoperabilitatea sistemelor informatice, care cu siguranță prezintă noi provocări și pentru Autoritatea Europeană pentru Supravegherea Datelor și nu doar când vine vorba de muntele de date care ar trebui uh, schimbat și procesat între diferiți actori și, în plus, provocarea de a alinia sisteme care încă nu sunt uniforme. Dar, în plus, uh, trebuie să ținem cont și de complexitatea uh, dimensiunii de supraveghere. Iată de ce am următoarea întrebare pentru dumneavoastră. În ce măsură EDPS consideră că poate face față acestor evoluții, mai ales luând în calcul uh, cooperarea judiciară și polițienească? Ne-a putea închipui ce impact ar putea să aibă aceste evoluții și asupra funcției de control interparlamentar al Europol. Pentru că, dacă tot vorbim de interoperabilitate, nu trebuie să ne limităm doar la câteva aspecte, ci poate ar fi bine să începem să analizăm impactul și acestui nou mecanism. Vă mulțumesc și mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Caterina. Da, dau acum cuvântul doamnei Mitach din Germania. Mulțumesc. Am o întrebare de completare referitor la schimbul de date între Europol și Frontex. Spuneați că la ora actuală ne aflăm în etapa consultărilor, se discută și am înțeles că există probleme în ceea ce privește un schimb reciproc de date și având în vedere că Frontex va fi extins masiv, va primi uh, tot mai multe date și Europol primește funcții suplimentare în ceea ce privește combaterea infracționalității, mai ales în ceea ce privește uh, traficul de persoane. Ar exista într-adevăr probleme suplimentare dacă ar exista obstacole acolo între, în ce privește schimbul de date. Ne puteți da mai multe informații referitor la uh, direcția pe care au luat aceste consultări? O întrebare foarte pertinentă și foarte interesantă, doamnă Mitag. Dau acum cuvântul domnului Parvianen din Finlanda. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc participanților la dezbatere pentru calitatea acestei dezbateri. Directiva privind protecția datelor a fost pusă în aplicare la nivel național în fiecare stat membru. Dacă vorbim de protecția datelor, știm că situația diferă de la stat membru la stat membru, după cum spunea și Autoritatea pentru Protecția Datelor, trebuie să ajungem la standarde asemănătoare în toate statele membre. Trebuie să vedem că există o anumită convergență. Poate am putea coordona cele mai bune practici în uh, toate statele membre pentru că situația la ora actuală prezintă discrepanțe mult prea mari. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Dau acum cuvântul domnului Ellison din uh, Parlamentul European. După aceea am să-i dau cuvântul uh, reprezentantului Autorității pentru Protecția Datelor. Vă rog, domnule Ellison. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Autorității pentru Protecția Datelor pentru prezentarea domnului Aș avea câteva întrebări mici. Suveranitatea și Uh, statul de drept uh, în fiecare stat membru trebuie respectat. Iată de ce am întrebări în ceea ce privește cum se face repartizarea rolurilor între um, autoritățile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale. După părerea mea, este foarte important ca statele membre să rămână în continuare deținătorii, proprietarii informațiilor. Asta ar trebui să fie obiectivul nostru. Statele membre ar putea să poată determina cui se transmit mai departe aceste date și în ce condiții. Cred că Europol poate fi un foarte bun intermediar, așa se întâmplă de mulți ani fără nicio problemă. Ar trebui să ținem cont de diferențele existente între statele membre și acestea trebuie respectate. Mulțumesc, domnule Vioroschi, pentru a răspunde la întrebările formulate. Thank you for this list of the. Mulțumesc foarte mult pentru această serie de întrebări foarte importante și uh, care intră în miezul subiectului. Dați-mi voie să încep cu o evaluare mai degrabă generală, și anume că sistemele legale care au fost pregătite pentru Europol pentru a face față protecției datelor par să fie puternice și cuprinzătoare. Și dacă ar mai fi vreo nevoie oarecare de modificare la aceste sisteme, va fi nevoie atunci de anumite corectori pe parcurs. Dar e un subiect care a fost deja discutat și la finalul discuției pe nou regulament pe protecția datelor în instituțiile europene și în agențiile sale, am început să discutăm dacă ar trebui să avem exact aceleași sisteme pentru toate agențiile europene sau dacă eventual putem avea niște soluții mai țintite, un pic diferite specifice, spre exemplu, pentru Europol. Și s-a hotărât că sistemul, așa cum a fost el uh, conceput acum 2 ani de zile pentru Europol, este suficient de puternic și este foarte bine adaptat țintelor și scopurilor acestei agenții și ar trebui să fie un pic special, un pic diferit comparativ cu ce avem pentru celelalte agenții. Asta ca să răspund la întrebarea domnului Vos, aș spune că da, e un sistem puternic, e un sistem cuprinzător. Și dacă ar mai fi nevoie de ceva, atunci vor fi, va fi vorba doar de corecturi. Acum, da, încercăm să vedem munca practică la nivel de Europol uh, zilnic. E clar că există o nevoie de a examina noile soluții ce sunt propuse mai ales în astfel de vremuri în, în care avem schimbări atât de mari la nivel uh, de informatică. Știm foarte bine că Europol modifică foarte multe soluții IT, ceea ce e normal, e logic pentru o astfel de agenție. Dar suntem de părere că trebuie să încercăm să îi ajutăm să și implementeze aceste soluții. Ar fi cu totul altceva în, când discutăm despre transferul de date înspre țări terțe. Eu sunt sigur că agențiile europene, entitățile Uniunii Europene, dar și Europol ca atare, uh, sunt concepute în așa fel încât să obțină informații din afară. Deci, asta n-ar fi o problemă. Europol este gata pentru așa ceva. Acum, e de bine, e de rău, fiecare dintre aceste acorduri includ o clauză de reciprocitate. Deci cei care furnizează date doresc la schimb să primească și ei informații și date ca și ajutor din partea Uniunii Europene. Și exact asta e partea la care avem nevoie de o evaluare evaluare aprofundată și am încercat să discutăm și cu Comisia și cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a putea evalua exact cum stă situația. S-a mai pus și o întrebare referitor la interoperabilitate. Uh, Asta e un subiect de sine stătător și în același timp e conectat și cu munca de zi cu zi de, a, desfășurată de Europol și de EULISA ca și agenții europene nu am putut participa la consultările uh, pe interoperabilitate săptămâna trecută la Strasburg, în momentul în care a avut loc plenara uh, uh, Parlamentului European. Am avut o întâlnire cu reprezentanța ei Comisiei și cu reprezentanța ei ULISA și cu raportori uh, pe tema interoperabilității și a întregului pachet. Vreau să vă amintesc că cel mai important. E vorba de diferite baze de date, 6 sau 7 la număr, care trebuie să fie interoperabile și documentele care sunt pregătite pentru Consiliu la nivel de interoperabilitate au demonstrat că cam există cam 40, repet, 40, deci 40 de, de baze de date diferite care pe viitor vor trebui să fie interoperabile. Deci acesta e un prim pas, un prim pas foarte important pentru că acum hotărâm deja, de fapt, uh, niște reguli, niște principii deosebit de importante pentru un viitor destul de apropiat. Și e adevărat că da, suntem uh, cooptați la acest proces. EDPS uh, a fost invitat, Autoritatea Europeană a fost invitată la nivelul cel mai înalt, la grup de experți pe interoperabilitate, să participe uh, la aceste întâlniri găzduite de către instituțiile europene. Am participat la aceste întâlniri și evaluăm proiectul, proiectul așa cum este el pregătit în momentul de față și Vizita mea săptămâna trecută la Strasburg a fost de altfel un bun exemplu în acest sens. Problema utilizării acestor infrastructuri ale Europol de către statele membre, pentru că e un subiect ce a fost de asemenea abordat, e clar că e ceva care se află la limita între competențele DPS și uh, uh, competențele autorităților naționale de protecție a datelor. Apoi ține de asemenea și de discuția de interoperabilitate, pentru că interoperabilitatea nu e doar transmiterea unor informații de la o bază de date la alta. Nu, ci avem și partea semantică, avem și felul în care organizăm lucrurile și există și posibilitatea de a extrage informații și de a introduce informații în sistem. E un subiect foarte delicat, foarte delicat și pentru statele membre. Nu suntem încă 100% gata să uh, uh, arătăm toate informațiile care apar în sistem. Și iată că ajung acum la discuția referitoare la cooperarea cu autoritățile naționale pentru protecția datelor. După cum spuneam adinauri. vrem să avem o cooperare care se desfășoară într-un consiliu comun între uh, EDPS. În acest consiliu statele membre sunt reprezentate de către autoritățile naționale și în acest forum discutăm toate subiectele care țin de capacitățile noastre de supraveghere. mai ales acele subiecte care se referă la utilizarea și conectarea uh, autorităților naționale la sistemul folosit de către Europol și transmiterea acestor resurse. Dacă e să ne gândim la implementarea directivelor în statele membre și coordonarea necesară din aceste motive, e bine, Bordul acesta de protecție a datelor, Autorității Europene de Protecție a Datelor, este constituit din 28 de autorități naționale de PS. Deci e vorba de o entitate care mult mai largă, cu competențe mult mai extinse. Nu discutăm doar cu o singură agenție mm, separat. Și acest, această entitate este responsabilă de armonizare. Armonizare între Regulamentul General de Protecție a Datelor care trebuie implementat în statele membre, dar și uh, cea de-a doua parte uh, a pachetului de protecție a datelor, mai ales directiva pentru a vedea cum anume acestea sunt transpuse în sistemele naționale. Și s-a mai pus o întrebare de asemenea și referitoare la Frontex și consultările cu Frontex. Da, e adevărat. Am uh, fost întrebați dacă există posibilitatea unui transfer a datelor dinspre Frontex spre Europol Frontex a transferat deja date către Europol în uh, pachetele de date personale, eram conștienți de acest lucru, eram la curent, uh, transferul de date personale dinspre Europol spre Frontex, care ar putea să fie ceva bun și benefic pentru activitățile operative, e bine, acest transfer pune anumite probleme din punct de vedere juridic. Noi suntem de părere că nu avem deocamdată un temei juridic suficient pentru a organiza un astfel de transfer Uh, um, dacă e să ne uităm la sistemul juridic de care dispunem în momentul de față, domnul Vos a pus întrebarea adineaur, cât de cuprinzător este sistemul și am spus deja că e nevoie de anumite corecturi care să fie discutate și care cred eu că sunt necesare. Iată, deci, un foarte bun exemplu. Uitați, avem două agenții care sunt revizuite, sunt examinate și evaluate din punct de vedere a protecției datelor, dar trebuie să ne asigurăm că acestea vor opera pe un temei juridic foarte clar, care să le permită permită transferul de date personale dinspre Europol spre Frontex în cadrul unor activități operative. Însă, deocamdată, nu avem un temei juridic precis. Deci, consultarea noastră a sugerat că e nevoie de muncă suplimentară pentru a pune la punct acest temei juridic necesar pentru schimbul de date. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumim foarte mult, domnule Vivorovski. Înainte să trecem la următorul panel, aș vrea să fac câteva comentarii plecând de la cele spuse și sugerate de doamna Chinici în ceea ce privește interoperabilitatea și protecția datelor și de asemenea și referitor la cele spuse adineori și anume lipsa unui temei juridic în așa fel încât să putem transfera date în, dinspre Europol înspre Frontex. Bun, Problema aceasta pare minoră comparativ cu aspectul următor. În cadrul interoperabilității discutăm de fapt despre instituții de securitate, care sunt europene, dar discutăm și de instituții cu dimensiuni mondiale. Nu discutăm doar de interoperabilitate uh, cu, între Europol, cu ES, cu Eurola, cu mai știu eu cine. Nu. Vorbim de asemenea de interoperabilitate uh, a Interpol cu alte agenții omologe din uh, Națiunile Unite, spre exemplu, pentru că este uh, organizația care cuprinde cel mai, numărul cel mai mare de țări din lume. Cum vom face noi ca sistemul acesta să fie interoperabil? Instrumentele noastre de protecție a datelor să fie um, interoperabile cu Națiunile Unite care este o entitate atât de importantă. E o idee, e o propunere de analiză, de gândire. Există propuneri legislative, dar pentru asta e nevoie și de buget, e nevoie și de formare. Trebuie să fim capabili, să fim interoperabili la, uh, mai întâi la nivel comunitar și apoi uh, uh, la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult, domnule Vivorovski, pentru aceste contribuții deosebit de interesante într-un domeniu atât de îngrijorător, dar totuși un domeniu în care ne dorim un sistem de protecție a datelor cât mai solid cu putință. Trecem acum la următorul panel și anume contribuția Europol la lupta împotriva uh, infracțiunilor financiare și recuperarea activelor uh, și lupta împotriva spălării de bani domnul Martin Risenberg este cel care uh, asigură coordonarea în ceea ce privește lupta împotriva finanțării terorismului. Vine din țările de jos. După care va lua cuvântul uh, doamna uh, De Bol, care este director executiv al uh, Europol. De asemenea, va participa la dezbatere și apoi vom avea un schimb de opinii și puncte de vedere. Înainte să uh, transmit mai departe președinția către copreședintele meu, domnul Buchman, aș dori să spun că spălarea de bani și lupta împotriva crimelor uh, financiare, uh, infracțiunilor financiare, sunt elemente importante care au legături și repercusiuni cu multe alte domenii cu multe alte aspecte ale crimității uh, organizate, uh, traficul de narcotice, traficul de persoane și așa mai departe. Și aș dori să vă amintesc că fostul director al Europol deja a avut diferite intervenții în care a semnalat cât de important este acest subiect pentru grupul nostru comun de control parlamentar. Tocmai de aceea am plăcerea să vă prezint tuturor, dragi colegi, pe domnul Martin Risenberg, care este expert național și coordonator uh, al luptei împotriva spălării de bani în partea țărilor de jos, care ne va prezenta un proiect pilot desfășurat de țările de jos și în care participă atât experții financiari cât și poliția și E vorba de o culegere a datelor financiare pentru a preîntâmpina uh, infracțiuni și acte teroriste. Și am să-i dau apoi cuvântul și doamnei director executiv de BOL din partea Europol și până la urmă am să tac, în așa fel încât să preia președinția domnul Buchman. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Deci putem să-i dăm cuvântul domnului Reisenbeck pentru prezentarea. Thank you very much, uh, Chair. Ladies... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În prevenirea și anchetarea terorismului este absolut crucial să contracarăm finanțarea. Trebuie să avem o abordare integrată. Noi, în țările de jos, Sectorul privat și public au colaborat pentru a ancheta, pentru a vedea dacă acest parteneriat ar putea contribui în acest sens și e o mare onoare pentru mine să vă, vă împărtășesc câteva rezultate pe care le-am obținut în, uh, misiu- în task force-ul nostru de luptă împotriva terorismului. E vorba de un parteneriat în care participă patru bănci uh, naționale majore, participă unitatea de informații financiare, poliția, apoi experții care se ocupă de anchete și procuror, procuratura, care și-au unit eforturile tocmai pentru a ancheta și a investiga infracțiunile uh, financiare care finanțează terorismul. Uh, Uh, ne-am concentrat, spre exemplu, pe noile metode de plăți și pentru fiecare cercetare pe care am făcut-o, pentru fiecare căutare, indiferent că e vorba de un device electronic sau altceva, am încercat să găsim informații mm, cum anume uh, sunt utilizate noi căi de finanțare a terorismului. Da, spre surprinderea mea, n-am găsit așa de multe metode inovatoare. Metodele de plată nu sunt utilizate, tradiționale, nu sunt utilizate uh, pe scară atât de largă. Am uh, determinat să vedem, am vrut vrut să determinăm dacă există o infrastructură prin care terorismul să poată fi ușurat. Am pus accentul pe diferitele metode de plată pentru a vedea exact care este vulnerabilitatea acestor metode de plată în finanțarea terorismului. În același timp, am găsit destul de multe tehnici, aș spune eu, tradiționale. Microfinanțare prin sistemul bancar obișnuit, tradițional, utilizarea unor transferuri de bani, uh, spre exemplu Moneyman, pentru a finanța terorismul și uh, diferite alte metode. S-a dovedit destul de dificil pentru instituțiile financiare să identifice exact metodele de finanțare ale terorismului prin uh, metodele obișnuite de monitorizare a tranzacțiilor. Și există și câteva motive în acest sens. Mai întâi, nu există foarte multe uh, instrumente eficiente de supraveghere care să fi fost dezvoltate. Și mai mult decât atât, trebuie să pui accentul pe originea fondurilor, a banilor, care poate să fie una legală, dar mai mult decât atât trebuie să pui accentul și pe destinația banilor. Și cu cât și mai multe informații ai despre destinația finală, cu atât ai șanse mai mari să înțelegi despre ce este vorba atunci când e vorba de mm, sume mici, destul de mici, ceea ce de multe ori e cazul în uh, finanțarea terorismului. Standardele internaționale, legislația cere din partea instituțiilor financiare să identifice aceste tranzacții și să identifice teroriștii implicați. Noi primim câteva rapoarte cu suspiciuni pentru anumite tranzacții care au fost depistate în cadrul sistemului bancar și e, uh, sunt um, sisteme de analiză care sunt foarte importante și utile pentru anchetele noastre. De altfel, multe din anchetele noastre încep exact pe baza unor astfel de rapoarte. Și atunci, monitorizarea tranzacțiilor și obligația de due diligence prezintă avantaje pentru că um, oferă um, entităților implicate informațiile necesare. Dar, cu toate acestea, atât sectorul privat și uh, public trebuie să uh, își îmbunătățească pe parcurs eficiența acestui sistem de monitorizare. Agențiile de punere în aplicare a legii trebuie să dispună de informații care sunt deosebit de importante. E vorba de date personale, e vorba de date de context pertinente despre oameni care sunt considerați drept teroriști. După cum am spus deja, instituțiile financiare au o obligație legală de a identifica acești oameni în baza lor de date de clienți și să raporteze orice tranzacție neobișnuită care a fost depistată. Plecând de la faptul că acești oameni sunt considerați drept teroriști, atunci serviciile de procuratură și de punere în aplicare a legii sunt de părere că este absolut urgent ca instituțiile financiare să și depisteze aceste tranzacții. Dacă vrem să găsim aceste informații, atunci de ce să nu utilizăm cadrul nostru juridic pentru a putea face acest lucru? Și tocmai asta am vrut noi să facem în proiectul nostru pilot finanțarea, um, um, task force-ul pentru supravegherea finanțării terorismului a fost constituit din diferiți experți. E vorba de un parteneriat între diferite autorități care au capacități de urmărire penală, anchetă, control, verificare. Uh, există încă din 1997 tocmai pentru a consolida contribuția la, uh, din partea sectorului bancar și astfel utilizăm toate informațiile disponibile și coordonăm aceste informații la nivel de procuratură, iar poliția la, pe teren poate să acorde diferite grade de uh, prioritate pentru aceste informații, pentru a ști exact care sunt teroriștii și pentru a vedea felul în care uh, aceștia, activitatea lor este facilitată. Apoi, această informație este analizată mai în profunzime de partenerii noștri privați și informațiile obținute sunt transmise mai departe la unitatea de informații financiare, care folosește aceste informații și care oferă um, analiză pentru acele tranzacții care provoacă facă suspiciuni. Instituția financiară astfel este în măsură să împărtășească informații despre tranzacții neobișnuite pe care le-au depistat și uh, informații despre contrapartea care participă la acea tranzacție financiară și astfel instituțiile financiare sunt în măsură să uh, obțină informații despre acele rețele de, de, de teroriști, de traficanți și să poată depista eventual alte persoane care pot fi implicate. În consecință, în astfel de circumstanțe, informațiile care sunt astfel împărtășite bilateral în uh, cadrul acestui parteneriat public-privat contribuie la munca desfășurată de task force. Dar avem nevoie în continuare de eficiență sporită și cadrul nostru juridic deocamdată nu ne oferă această posibilitate, ceea ce noi considerăm a fi drept un obstacol. Task force. În acest uh, task force analizele între parteneri uh, acționează în aceeași modalitate ca uh, cei care fac parte din unitatea financiară. Acest parteneriat trebuie să fie exploatat uh, la maximum. Acest task force este numit close box și informațiile nu trebuie să părăsească acest grup pentru că partenerii privați nu trebuie să salveze aceste informații sau să partajeze informațiile cu colegi care nu fac parte din uh, grupul de lucru. Doar uh, informațiile importante, concludente, sunt vizibile pentru acești parteneri, iar uh, tipul de tranzacții oricum trebuie să fie prezentat, se efectuează rapoarte în legătură cu aceste tranzacții de date. Dacă partajezi informațiile cu alte persoane, fie din zona publică, fie din zona privată, riscul ca aceste informații să transpară la un moment dat, să se scurgă, este mai mare. Deci, trebuie să existe uh, o uh, îmbunătățire a cantității, calității și impactului tranzacțiilor de acest tip. Într-un prim an, uh, organele de poliție au avut 15 uh, situații în care au partajat datele cu parteneri privați în legătură cu tranzacții neobișnuite. 64% uh, până la urmă au fost tranzacții suspicioase. Aproximativ 10% din tranzacțiile declarate până la urmă în țările de jos uh, sunt uh, marcate de suspiciuni. Este nevoie ca atare ca agențiile specializate să își sporească eforturile de a uh, partaja bunele practici inclusiv cu partenerii privați. Pentru că trebuie până la urmă stabilite niște tipuri tipologii eficiente de conlucrare, dar tocmai de aceea trebuie să partajăm modul de operare cu parteneri pentru a găsi soluțiile cele mai bune, pentru a găsi o abordare de combatere a riscurilor într-o perioadă cât mai scurtă. Trebuie să elaborăm metode constructive împreună cu partenerii cu care colaborăm în favoarea integrității sistemului financiar și combaterii terorismului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Reisenbeck, pentru prezentare și o invit acum pe doamna De Bol să ne facă prezentarea pregătită. Thank you. Good morning, ladies. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Domnule Diaz de Mera, domnule Buchman, vă mulțumesc că ne-ați oferit posibilitatea să discutăm despre un subiect important, infracțiunile financiare în 2018, spălarea banilor și încercarea de recuperare de bunuri. A făcut parte din uh, primele 10 priorități în ce privește combaterea crimei organizate. Pentru că uh, trebuie să putem contracara această activitate infracțională. Fluxul uh, banilor trebuie urmărit uh, și finanțarea activităților de infracțiune. Europol, din acest punct de vedere, are sarcini importante, dar trebuie să uh, vă prezint uh, curentele care uh, în clipa de față există în ce privește spălarea banilor. Este vorba de sute de miliarde de euro în fiecare an care sunt implicați în spălarea de bani și doar 20 de uh, miliarde pe an până la urmă pot fi recuperați. Este nevoie, sigur, ca infractorii să încerce să valorifice acești bani și din acest punct de vedere se profesionalizează spălarea banilor uh, Ehm, se îndreaptă spre adevărate sindicate specializate în această infracțiune. Există grupuri care sunt angajate în toate tipurile de infracțiuni. În anumite cazuri chiar au existat conexiuni cu grupurile teroriste. Aceste sindicate ale infractorilor sunt înalt calificate se bazează pe folosirea uh, banilor cash, uh, utilizarea unor uh, structuri corporatiste și, de asemenea, valorificarea banilor în diverse investiții. În Santa Lucia, de pildă, au fost depistate grupuri de infracțiuni care aveau legătură cu Camora. Un milion de euro pe an ajungeau în această în total 250 de milioane de euro um, au fost uh, valorificați prin uh, acești curieri de bani cash și au ajuns uh, până la urmă în, inclusiv în investiții în companii. Este nevoie în clipa de față uh, de acționare, pentru că în clipa de față există și uh, bani virtuali care sunt uh, controlați de grupuri care sunt specializate în producerea de droguri sintetice spălarea de bani, inclusiv în ce privește monedele virtuale, eh, este un fenomen din ce în ce mai pronunțat și contracararea este mai dificilă decât într-o manieră tradițională, pentru că aici eh, sistemul de raportare a tranzacțiilor eh, sus, care dau de bănuit nu funcționează. Asta înseamnă că trebuie să investim în noi instrumente, în noi metodologii pentru a putea urmări și acest tip de tranzacții ilegale. Ce face Europol pentru a caracara acest tip de infracțiune? Avem un uh, departament de investigație a tranzacțiilor financiare care urmărește activitatea în Uniunea Europeană. Pe plan operativ, departamentul nostru susține investigațiile financiare și activitatea de recuperare a banilor în interiorul statelor membre și uh, acordăm sprijin pentru, și pentru alte tipuri de, de investigații, traficul de droguri, fraude, uh, terorism. Este o uh, unitate centralizată în Europol. Date privind uh, infracțiunile grave sunt analizate inclusiv în ce privește rapoartele privind tranzacțiile suspicioase și de asemenea urmărim declarațiile organismelor vamale pentru că trebuie să existe până la urmă o imagine de ansamblu cuprinzătoare care să ne permită conexiunile între diversele forme de crime organizate. Această activitate este susținută și de statele membre. Niciodată nu au existat atât de multe solicitări. În 2017, schimbul de informații a crescut cu 81% privind recuperarea banilor. Numărul investigațiilor financiare a crescut cu 110%, iar Europol, de asemenea, în clipa de față, susține 221 de cazuri de maximă prioritate. 14 zile de acțiune au avut loc în 2018 în comparație cu doar 7 în 2017. Asta demonstrează până la urmă uh, volumul crescut de activități activitate în acest domeniu al Europol. Noi de asemenea avem o rețea descentralizată, computerizată, care permite schimbul de informații în uh, favoarea unității de investigații financiare la nivelul Uniunii Europene. Europol uh, se uh, angajează să faciliteze cooperarea între toate organismele care combat crima organizată. Există rețele profesionalizate, cum este platforma EDO. Europol se situează într-o poziție cheie în ce privește combaterea infracțiunilor financiare în Uniunea Europeană. Dar care este viitorul acestei unități financiare? Expertiza de care dispune Europol și poziția noastră centrală în ce privește combaterea rețelelor de uh, Uh, spălare a banilor demonstrează și uh, riscurile um, cu care ne confruntăm. Uh, Europol a comandat un studiu și demonstrează că doar 1% din activitățile infracționale din Uniunea Europeană și banii care au provenit din infracțiuni au fost confiscați doar în proporție de 1% în clipa de față uh, investigațiile au sporit. Există însă și o um, lipsă de flexibilitate a infrastructurilor de combatere a spălării banilor, care sunt cauza acestui rezultat uh, foarte nemulțumitor. Deci uh, trebuie în fiecare an să prim, primim rapoarte din partea sectoarelor financiare. Aceste, aceste rapoarte însă trebuie să fie construite eficient ca să nu se uh, piardă în volumul mare de date. Trebuie să existe acest schimb de informații între partenerii naționali și internaționali. Acest schimb de informații nu este, se desfășoară într-o manieră sistematică. Și trebuie să avem schimb de informații și cu alte agenții uh, specializate. Deci, uh, sigur că această unitate de, de uh, analiză financiară trebuie, din acest punct de vedere, să fie mai bine implicată și informată, să reușim să depășim limitările existente în clipa de față este esențial pentru combaterea crimei organizate și a amenințărilor dinspre terorism. Este nevoie de un răspuns curajos, trebuie să depășim barierele existente în schimbul de informații, uh, inclusiv în ce privește rapoartele financiare. La Europol uh, cunoștințele noastre depind și de conlucrarea cu agențiile naționale. Noi considerăm că partajarea informațiilor cu alte instituții financiare va permite ca resursele să fie mai bine valorificate și să combatem până la urmă tranzacțiile uh, ilegale. Uh, acesta este un obiectiv principal în proiectele de parteneriate public-private pe care Europol le programează pentru perioada următoare. Pentru a um, conchide, aș spune că este nevoie de un răspuns mai eficient în ce privește infracțiunile financiare. De asemenea, în toate investigațiile privind crima organizată trebuie să avem în vedere și recuperarea uh, banilor și asta se poate face numai uh, printr-un schimb de informații mai uh, solid cu partenerii. Sperăm că va exista o nouă directivă privind uh, utilizarea informațiilor financiare pentru ca Europol să aibă și un acces indirect până la urmă și la registrele băncilor naționale, să putem solicita informații uh, utile unităților uh, de uh, analiză financiară. Noi uh, încă în luna martie am solicitat uh, un sprijin pentru o mai bună coordonare între unitățile naționale uh, financiare. Va trebui să existe acces la toate tranzacțiile transfrontaliere de asemenea, o posibilitate de confiscare a banilor cash atunci când există suspiciuni legate de legalitatea tranzacției. Vă mulțumesc foarte mult, contez pe sprijinul statelor membre. Mulțumesc foarte mult, doamna De Bol, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Stimate colegi, stimați colegi, încheiem a, a, aici prezentările și începem dezbaterea. Domnul Creș din Malta este primul care a solicitat să intervină. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi în lumea noastră se dezvoltă inteligența artificială foarte rapid și ca membri ai Uniunii Europene trebuie să facem eforturi să combatem crima organizată, inclusiv infracțiunile cibernetice, care pot să-i afecteze în viața lor cotidiană pe cetățeni, dar și infrastructurile noastre economice. Infracțiunile cibernetice sunt tot mai frecvente în momentul în care există și tranzacții electronice financiare. Odată cu dezvoltarea uh, tehnologiilor noi, uh, practic uh, riscăm să rămânem în urmă cu această evoluție și cetățenii să nu mai fie suficient protejați uh, și bunurile lor. Trebuie să-i educăm pe cetățeni în legătură cu pericolele pe care universul online îl uh, po- poate uh, aduce pentru viața lor. Noi cunoaștem și situații din Libia sau de războiul din Siria care au creat Uh, probleme. Ne gândim uh, că până la urmă traficul de persoane a uh, crescut datorită acestor zone de conflict și numărul infracțiunilor. Spălarea banilor poate să financeze aceste activități ilegale și nu putem să asistăm uh, inactivi la acest uh, volum crescut al infracțiunilor. Trebuie să ajutăm Europol să-și dezvolte capacitățile pentru ca statele membre să poată să facă față acestor noi provocări în statele membre și în imediata vecinătate. Deci uh, eu exprim susținerea pentru programul multianual al Europol pentru perioada 2019-2021 pentru a face din Uniunea Europeană o zonă liberă de uh, infracțiuni. Trebuie să analizăm rezultatele obținute în trecut pentru a trage concluziile care se impun pentru perioada următoare. Și uh, eu sper ca grupul interparlamentar să continue să conlucreze în acest sens pentru ca Uniunea Europeană să devină un uh, loc mai sigur și mai prosper. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnul Chitios din Cipru este următorul vorbitor. Γεια σας Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații detaliate. Doamna Debol, ați răspuns deja la multe din uh, întrebările pe care mi le puneam. Dar în legătură cu informațiile pe care ni le-ați furnizat în ce privește uh, utilizarea monedelor virtuale, aș întreba dacă Europol și unitățile naționale au capacitatea să analizeze sursa acestor monede virtuale, pentru că ar trebui să putem fi mai activi Um, și la nivelul administrațiilor noastre. După aceea, în ce privește um, valorile uh, și evidența uh, sumelor de bani uh, de care se dispune. Trebuie să existe o mai bună analiză, inclusiv în cazul migrației ilegale a originii banilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Gomez, din partea Parlamentului European, are cuvântul acum. Thank you so much. Uh, I've been, uh... Mulțumesc. Am uh, participat la redacarea celei de-a patra și celei de-a cincea directive uh, pentru lupta împotriva spălării banilor din partea Parlamentului și aș dori să susțin cele spuse de antevorbitorii mei. Mai ales doresc să informez pe colegii din parlamentele naționale despre faptul că Parlamentul European, în contextul negocierilor pentru cea de-a cincea directivă de luptă împotriva spălării banilor, Parlamentul European a propus să creăm o adevărată unitate de servicii financiare, de informații financiare la nivel european, tocmai pentru a ne asigura că vom avea un schimb de informații real și că vom putea organiza astfel de parteneriate în forma în care au fost ele uh, organizate, așa cum ne-au spus țările de jos. Dar asta a fost refuzat de statele membre. Ar trebui să știți asta. Ar trebui să vă întrebați guvernele cum de-au putut să refuze așa ceva. Au refuzat tocmai pentru că nu vor să lupte împotriva spălării banilor și împotriva terorismului. Am lucrat dar mult din partea Parlamentului pe acest subiect și sunt aproape convinsă că mare parte din guvernele noastre să își doresc să, de fapt să faciliteze spălarea de bani, nu să lupte împotriva ei. Asta e sistemul. Și rezultatul unor uh, unui fapt și anume că cei care negociază nu sunt cei îngrijorați de lupta împotriva criminalității, ci cei trimiși de ministerele de finanțe care de fapt vor să faciliteze spălarea de bani sau tot felul de tranzacții sau tranziții care sunt justificate în loc să lupte împotriva criminalității. Și ar trebui să știți că recent uh, cu ocazia adoptării directivei pentru lupta împotriva spălării banilor, când directiva a trecut prin analiza juriștilor și au trecut și prin parlamente, după negocieri cu Consiliul, cu Comisia, noi, Parlamentul European, am propus să existe circumstanțe agravante în acele cazuri în care persoanele implicate în activități de spălare de bani ar fi persoane expuse politic cum sunt eu, cum sunteți dumneavoastră, cei care sunt la guvern, uh, uh, persoane care au capacitatea de a facilita acest lucru. Și asta a fost refuzat. Și anumite guverne, și uh, dacă vă interesează, chiar vă pot spune care, chiar au împiedicat acest lucru. Și e revoltător. Un alt exemplu. Comisia Europeană de un an de zile are o propunere pe masă și anume să eliminăm neajunsurile în sistemul TVA care tocmai permit organizațiilor criminale, chiar și organizațiilor teroriste, cum ar fi Al-Qaeda și Daesh, să profite de sistemul nostru TVA și să organizeze acea fraudă TVA, carusel TVA. O propunere care de peste un an de zile există și nu s-a întâmplat nimic. Și iar discutăm ceva despre felul în care comisia calculează. Uh, de fapt, a ajuns la un rezultat și anume că e vorba de 50 de miliarde pe an care finanțează organizații teroriste precum Al-Qaeda și Daesh. Vă imaginați? 50 de miliarde? E aproape o treime din bugetul european. Și mă întreb eu, suntem noi serioși? Sunt guvernele noastre serioase când spun că vor să lupte împotriva finanțării terorismului și a spălării de bani? Și am să închei cu o întrebare. Aș putea să continui multă vreme, dar am să închei cu o întrebare. Da, s-au făcut foarte multe trimiteri la monedele virtuale, care nu sunt interzise. Și nu sunt interzise nici societățile anonime. A? Pentru că dacă s-ar face așa ceva, s-ar sufoca sistemul. A... știm foarte bine că sunt diferite paradisuri fiscale care sunt astfel utilizate de cei care spală bani dacă s-ar suspenda această posibilitate de anonimitate, atunci companiile ar trebui să limpezească cine sunt beneficiarii final și de multe ori nu se află în Uniunea Europeană, ci sunt cei care din afară vin și fac afaceri în Uniunea Europeană. Dacă guvernele ar fi vrut, ar fi fost foarte simplu să pui capăt unui astfel de sistem, să-l strângi de gât. Și întrebarea mea este următoarea un alt domeniu în care ar fi foarte bine să ne reglementăm și nu avem niciun fel de reglementare și deja multe state membre au spus că sunt de fapt niște hub-uri pentru monede virtuale și pentru uh, tehnologia blockchain. Eu vă adresez o întrebare. Unii au sugerat că aceste tehnologii blockchain sunt destul de importante, reprezintă o evoluție importantă și ar putea fi utile în lupta împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului. Și unii au spus că poate o propagandă pentru a permite în continuare ca aceste monede virtuale să fie în continuare dezvoltate. Și știți că aceste sunt diferite posibilități explorate de către uh, criminali. Care este părerea noastră? Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea colegului din Grecia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spălarea banilor. În ceea ce privește funcționarii publici, în sens amplu, este o problemă de care se lovesc autoritățile din uh, țările noastre, pentru că sunt implicați miniștri, miniștri adjuncți, care au intrat în posesia unor sume în mod ilegal în urma unor fapte comise în exercițiul funcțiunii. De obicei e vorba de abuz în funcție, mită, în temeiul Constituției Greciei și în temeiul sistemului său juridic, aceste fapte au un statut foarte limitat și nu pot fi pedepsite deoarece prescriu foarte repede. De pildă, abuzul în exercițiu de în exercițiu funcțiunii este la ora actuală analizat de Ministerul uh, Elen de Justiție. Toate aceste probleme sunt uh, la ora actuală analizate de autoritățile elene. Există o cooperare între Europol și forțele de poliție referitor la gestionarea acestor cazuri de corupție. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor vine din Estonia. Sper că am să-i pronunț bine numele, domnul Eck. Mulțumesc. A fost o discuție foarte interesantă pe care am uh, urmărit-o cu mare interes, mai ales intervenția reprezentantului olandez și reprezentantului Europol. Pe mine mă interesează cooperarea între birourile și instituțiile care lucrează în domeniul spălării banilor. Toate statele membre au experiențe individuale și proceduri și acestea sunt destul de închise. Informația și datele pot fi transmise în cazuri de activitate criminală, infracțională clară. În alte situații, aceste informații sunt uh, reținute, lucru care poate face ca activitatea criminală să nu fie identificată. Pe mine mă interesează această experiență olandeză. Care e nivelul de cooperare între biroul pentru combaterea spălării banilor și autoritățile olandeze? De asemenea, aș întreba Europol ce consideră că ar trebui să se facă în ce privește schimbarea datelor, dacă acesta ar trebui sporit, dacă ar trebui să se facă un schimb sporit de informații când vine vorba de tranzacțiile financiare suspecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează Alison din Parlamentul European. Mulțumesc, domnul președinte. Înainte de toate, doresc să-l felicit pe domnul Reisenberg și pe doamna Baitrag, care, a fost, uh, care au făcut, care au dus uh, contribuții foarte interesante. Întotdeauna uh, mi se pare foarte interesant când vin experți să le, ne împărtășească din experiența lor. Acum, în continuare, am să vorbesc olandeză. Înainte de toate, în ce privește colaborarea multidisciplinară. Eu cred că aceasta reprezintă temeiul succesului și deci am avut experiențe asemănătoare în trecut, consider că este singura cale prin care putem progresa. Colaborarea cu actori privați, publici, această abordare multidisciplinară. Pe de altă parte, știu că e destul de complicat și respect faptul că trebuie să gestionați toate aceste imperative, pentru că uh, aveți instrumente juridice, dar vă loviți și de limite juridice, trebuie să respectați suveranitatea statelor, aveți un mandat limitat. cu același angajament, acela de a identifica infractorii și uh, de a-i uh, arunca în închisoare. Nu e deloc uh, simplu, având în vedere limitările juridice de care vă loviți și meritați tot respectul. Mă întreb dacă aveți deja o viziune destul de suficient de concretă referitor la um, ce se întâmplă cu internetul uh, um, acel obscur dark web. Și o ultimă întrebare pe care vreau să o adresez doamnei de Bol. Un milion de notificări din partea unităților de informații financiare despre ce tranzacție e vorba. Toate sunt uh, suspicioase, toate sunt uh, cu un anumit grad de risc. Bănuiesc că aveți uh, informații pentru a putea lansa o anchetă la nivel internațional. Dacă dumneavoastră primiți informații nu doar referitor la transfer, uh, Uh, transferurile um, care prezintă un anumit grad de suspiciune, ci și acele transferuri neregulate, e clar că uh, aveți un volum de muncă considerabil. Ar trebui să se... Se vorbește de crearea unei uh, entități europene de informații financiare. Eu, sincer, nu sunt în favoarea acestei idei. Nu cred că ar fi mai bine... Nu credeți că ar fi mai bine să se ia în calcul un proiect în cadrul Europol pentru ca împreună cu uh, reprezentanții autorităților naționale de informații, financiare ați putea colabora. Cred că e mult mai simplu uh, decât să creăm o nouă instituție. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult! Acum, un reprezentant al Parlamentului European, doamna Kinigi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să le mulțumesc invitațiilor uh, noștri pentru prezentările lor care au fost deosebite de complete și cât se poate de pertinente. În plus, s-au dat deja răspunsuri la o serie de întrebări pe care doream să le adresez și eu și s-au făcut, s-au pus și alte întrebări foarte interesante din partea colegilor care luat cuvântul înaintea mea. Eu sunt uh, de asemenea convinsă, având în vedere în plus experiența mea, faptul că vin din Italia, că cooperarea s-a dovedit o armă deosebit de folositoare în combaterea infracțiunii transnaționale. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea doamnei de Băl și spusele dumneei că trebuie să lovim infracționalitatea acolo unde doare cel mai tare și anume interesele financiare, pentru că face parte din uh, povestea țării mele. M-a apreciat foarte mult proiectul prezentat de colegul de Ruisenberg, ce scuze dacă nu am pronunțat bine numele, care seamănă și cu foarte mult cu experiența italiană și care arată că cooperarea este într-adevăr un element fundamental pentru a lupta împotriva infracționalității financiare. Delicte financiare care sunt tot mai răspândite, care în plus se datorează și faptului că organizațiile um, criminale folosesc tot mai mult instrumentele informatice pentru că pot uh, transfera mult mai simplu fonduri prin intermediul uh, criptovalutelor. Și întrebarea mea e următoare. Suntem oare în măsură să combatem astăzi acest tip de delicte financiare? Întrebarea mea e una mai generală și vreau să revin aici la subiectul cooperării. Cu siguranță s-au făcut multe progrese în uh, ce privește cooperarea internațională pentru a combate crima organizată, infracțiunile financiare, finanțarea terorismului, dar doamna de Bol a scos în evidență cum, în continuare, din păcate, ne lovim de obstacole când vine vorba de schimbul de informații. Iată de ce aș vrea să vă întreb uh, în uh, baza experienței uh, invitațiilor noștri, cum putem depăși acest obstacol, ce lipsește pentru ca acest schimb, această cooperare, această colaborare în care credem foarte mulți dintre noi în mod profund, pentru că a dat rezultate foarte bune. Ce lipsește? poate o pregătire comună pentru autoritățile europene care luptă împotriva acestor delicte. Nu există resurse suficiente, poate nu există resurse, poate nu există inițiative legislative în acest sens. Și acum revin la o întrebare generală, pentru că s-a vorbit de un lucru pe care mulți dintre noi îl știm deja, și anume aceste um, transferuri neregulate care finanțează practic activitățile ilegale uh, ale organizațiilor de crimă organizată. Mă întreb, pentru că în Europa s-au identificat peste 5.000 de organizații criminale și cu siguranță multe dintre acestea apar în aceste delicte financiare, în aceste transferuri uh, neregulate, fonduri care apoi sunt reciclate și care apar în economia reală a țărilor. Mă întreb dacă o entitate europeană comună care să combată crima organizată ar putea să fie utilă, pentru că astăzi nu există și aici um, de acest hârtop se lovesc practic multe anchete în țările membre. Ar putea să fie un instrument util sau Vă întreb din experiența dumneavoastră, din experiența invitațiilor noștri, din experiența structurilor din care vin, ce altceva așadar ar putea să fie util pentru a intensifica cooperarea între diferitele autorități ale țările noastre pentru a veni cu o armă puternică care să lupte împotriva uh, finanțării ilegale și finanțării terorismului. Mulțumesc! Dragi colegi și colegi, avem uh, foarte multe întrebări interesante și observații. Vă mulțumesc pentru această dezbatere în care v-ați uh, implicat atât de mult. Nu mai există nimeni care să se mai fi înscris la cuvânt. Iată de ce doresc să-i dau de îndată cuvântul domnului Reisenbeck și doamnei de Bol pentru a răspunde. Au 10 uh, minute fiecare la dispoziție pentru intervenția lor. La 11 și jumătate, domnul comisar King ni se va alătura pentru a continua discuția. Vă rog, domnule Reisenbeck. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că eu sunt uh, invitat în calitate de expert um, al procurorului, deci biroul, um, poziția mea nu reflectă neapărat poziția guvernului olandez. Cred că e bine să fac această remarcă încă de la început. Am auzit uh, o serie de întrebări care mi-au fost adresate în mod direct și o parte dintre acestea vorbeau de amenințarea criptovalutelor, criptomonedelor. Din experiența mea se bazează pe uh, finanțarea terorismului. În urmă cu câteva zile am fost, de fapt, prezent la o întâlnire aici în Parlament, la o întâlnire organizată legată de terorism. Doamna Gomez a fost prezentă și Lucy, de altfel, a scris o, un raport referitor la amenințarea pe care o reprezintă criptovalutele și criptomonedele în finanțarea terorismului. Un dosar prezentat de Parlamentul European. Concluzia raportului, de altfel, reflecta ce spusesem și eu în prezentarea mea, așa nume, că există firește un risc sporit de, folos- de folosire a criptovalutelor, însă în viața noastră de zi cu zi, în anchetele noastre, nu ne-am lovit atât de des pe când am fi așteptat de acest lucru. Și vă spuneam fie că, în orice anchetă, fie că um, verificăm, facem o percheziție la domiciliu sau um, controlăm uh, un calculator, întotdeauna căutăm uh, posibilități alternative de plată și am constatat că până acum teroriștii se bazează pe tactici destul de tradiționale de finanțare. Chiar am întâlnit foarte des aceste tactici tradiționale de finanțare. Uh, Chiar dacă nu luăm în calcul noile metode de plată, constatăm că se recurge foarte des la metodele tradiționale de plată. Firește, povestea e alta cu spălarea banilor, dar nu e domeniul meu de expertiză, așa că sper că nu mă veți lua nume de rău dacă nu mă refer la acele situații care nu, unde nu sunt competent. Eu lucrez la birouri pentru fraude grave și am reușit să finalizăm uh, câteva proceduri importante uh, cu succes uh, împotriva spălării banilor prin intermediul criptovalutelor. În țările de jos nu mai nevoie să fie o, um, de o dovadă clară de fraudare a unei cărți de credit, de pildă, pentru a putea Um, aduce în instanță un caz uh, de acest tip de delict financiar. Cu Estonia avem un parteneriat uh, pentru combaterea spălării banilor, un parteneriat asemănător cu actorii privați privind uh, combaterea finanțării terorismului. Dacă vrem să partajăm date cu caracter personal în țările de jos, în temeiul actului referitor la informații polițienești, avem nevoie există o nevoie urgentă de a pune la dispoziția părților terțe aceste informații și informațiile sunt solicitate pentru ancheta și anchetarea și procesarea delictelor. Constatăm că există o nevoie urgentă de a comunica aceste informații referitor la finanțarea terorismului pentru că în acest fel putem concepe politici și putem uh, crea un tipare clare când vine vorba de finanțarea terorismului. Putem dezbate, firește, și la nivel politic, dacă mai avem sau nu nevoie uh, de crearea acestor scenarii clare care să permită identificarea și anchetarea cazurilor și tacticilor de spălare de bani. face parte dintr-o dezbatere politică mult mai amplă, așa că am să limi- mă opresc aici. Pentru noi, în țările de jos, e unul din motivele pentru care am început cu finanțarea terorismului, pentru că e clar că trebuie să furnizăm aceste informații cât se poate de repede când e vorba de finanțarea terorismului. Acum, cred că Acestea erau întrebările care mi-au fost adresate mie în mod direct, ca expert. Sper că le-am acoperit pe toate. Dacă cumva nu, vă stau la dispoziție cu mare plăcere. Mulțumesc foarte mult, domnule Reisenberg. Mai există două întrebări succinte din partea colegului Mamadov din Polonia. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe mine mă interesează frauda TVA și frauda de tip carusel. Nu e doar o problemă națională, ci o problemă europeană. Vroiam uh, să-l întreb pe colegul de la Europol dacă Europol face ceva în acest domeniu. Danke vielmals. Äh, letzte Frage, eine Minute, Frau Doamna Macovei, un minut. Din partea Parlamentului European. Thank you. I'd like, uh, I'll be very short and thank you for... Mulțumesc, am să fiu foarte succintă, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Știu că vă loviți de probleme cu bugetul. Astăzi am sporit, în acest an am sporit uh, bugetul pentru uh, infracționalitatea cibernetică și um, terorismul cibernetic, dar uh, în următorii ani se reduce, se prevede o tăiere de 20 de milioane de euro și se vor reduce posturile cu 14 um, agenți temporari, dacă am înțeles bine, puteți confirma acest lucru. Ne puteți spune însă de, ce ați, de cât anume ați avea nevoie pentru a vă îndeplini sarcinile. Și în al doilea rând, în ceea ce privește competențele operaționale, Vă mulțumesc cele de care dispuneți acum. Ați vrea să aveți mai multe, simțiți nevoia de a dispune de mai multe competențe când vine vorba de competențele de anchetă, pentru că nu aveți competențe operaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Bol uh, va răspunde. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru întrebările foarte importante. Aș vrea să încep cu implicarea comunității pentru aplicarea legii în Europa, când vine vorba de anchetarea delictelor financiare. Când am făcut acel tur în Europa, fiecare agenție de aplicare a legii e convinsă și crede că trebuie să investim mai mult în anchetele financiare. E nevoie de acest lucru și, de asemenea, recunosc că există o diferență între statele membre, când vine vorba de numărul de specialiști uh, din statele membre, numărul de specialiști în spălarea banilor, în criminalitatea cibernetică. Așa că ne cer pregătire în acest domeniu. Problema e că nu întotdeauna anchetăm atunci uh, când este implicată, când uh, se, se înregistrează uh, infracțiuni grave și uh, organizate. Iată de ce credem că la nivelul Europol avem nevoie de partajarea celor mai bune practici, dacă tot s-a vorbit de recuperarea uh, activelor, pentru că um, există bune practici bine dezvoltate în anumite țări, în altele mai puțin, iată de ce trebuie să facem un schimb de bune practici și trebuie să creăm o rețea a informației în ce privește anchetele uh, referitoare la infracțiunile financiare. Iată de ce este atât de important uh, că am centralizat unitatea financiară în Europol, pentru că în acest fel au o perspectivă de ansamblu referitor la tot ce se întâmplă uh, în, când vine vorba de crimă organizată și de terorism. Avem această convingere și vom continua să procedăm în acest fel. Acum, în ce privește originea tranzacțiilor ilegale pe internet, Centrul uh, de, infracțiune, de infracționalitate cibernetică din Europol a realizat îndrumări pentru statele membre referitor la cum să desfășoare anchete pe internet și cum să urmărească sursa banilor. Vom face mai multe și trebuie să dezvoltăm expertiza de asemenea, furnizăm recomandări Comisiei Europene în acest domeniu. Profiturile din uh, traficul de migranți în Europa. Aici nu pot să vă dau uh, cifre clare, însă serviciile noastre realizează la ora actuală un raport pentru a putea domândi uh, o perspectivă de ansamblu referitor la profiturile care s-au înregistrat în urma acestei activități ilegale. Acum, proiectul din uh, țările de jos, proiect, propunerea referitoare la unitatea de informații financiare. Vom analiza, voi analiza această propunere, o voi evalua și, după cum vă spuneam deja, avem un proiect pilot referitor la un parteneriat public-privat uh, pentru o unitate de informații financiare în Europol, care va fi lansată în decembrie. Este primul mecanism transnațional de partajare a informației creat vreodată în domeniul spălării banilor și finanțării Uh, contra terorismului. Iată, reunește 15 bănci uh, internaționale și reprezentanții ai autorităților de aplicare a legii și a unităților de informații financiare din 8 țări. E un proiect pilot cu un potențial unic. Vrem să vedem care sunt posibilitățile de schimb de informații între partenerii noștri, până unde putem merge pe temeiul nostru juridic și trebuie să înțelege mai bine care sunt obstacolele și constrângerile cu care se lovește uh, acest sector pentru ca actorii relevanți să poată să uh, acționeze. Foarte importantă este încrederea. Dacă ai o rețea atât de mare, trebuie să creezi încredere, pentru că doar așa poți să reușești. Ce putem face mai mult? Putem face mai multe. De pildă, la nivelul Europol, ne gândim acum uh, la crearea unei liste privind principalele obiective uh, implicate în spălarea banilor. Credem că ar trebui să ne concentrăm pe acestea. Trebuie să sporim abordările, mm, perspectiva financiară în ce privește anchetarea criminalității organizate. Acum, în ce privește frauda TVA și frauda de tip carusel, avem proiecte specifice pe care le urmărim aproape unde Europol joacă un rol important. Acum, când vine vorba de buget, într-adevăr, ne-am lovit de tăieri bugetare. Deja ieri am explicat pe îndelete cum stau lucrurile cu bugetul și v-am oferit o perspectivă de ansamblu a tăierilor bugetare. Noi cerem același buget pe care l-a aprobat, ca cel aprobat de autoritatea de gestiune. Recomandările Europol. Cred că trebuie să sporim posibilitatea de schimb de informații între toți actorii, creând o platformă de supraveghere multinațională sau um, europeană, pentru a avea o perspectivă de ansamblu. Trebuie să vedem de ce e nevoie la nivel european, multinațional. Trebuie să avem competențe de anchetă financiară. Și trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că aceste închete financiare și de confiscare a activelor devine un element cheie în toate um, anchetele financiare. Deja e un element important, dar nu face parte din toate anchetele. V-am spus că în această săptămână avem convenția cu uh, șefii birourilor de poliție, avem de asemenea o convenție cu autoritățile vamale și vom discuta despre această idee. Uh, actualizarea instrumentelor și posibilităților juridice pentru a identifica uh, fondurile ilegale în sistemul nostru trebuie să primească uh, informații clare de la serviciile de informații, pentru că noi, în general, primim foarte informații, dar nu e întotdeauna vorba de informații fiabile. După cum spunea uh, colegul olandez, de multe ori ratăm finanțarea terorismului pentru că e vorba adesea de sume foarte mici pe care le trecem cu vederea. Deci ratăm informații. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că există un parteneriat mult mai puternic între sectorul privat și autoritățile de aplicare a legii în ceea ce privește anchetele financiare. Pentru, crima finan- pentru infracțiunile financiare avem cinci priorități. Trebuie să ne îmbunătățim cooperarea cu, um, autorită- cu unitățile de informații financiare, trebuie să sprijinim autoritățile în uh, procesul de creare de politici, recuperarea activelor trebuie sporită, este un aspect foarte important și o posibilitate unde trebuie să cooperăm cu Eurojust, să sporim cooperarea cu sectorul privat și trebuie să oferim un sprijin suplimentar acelor anchete pe care le desfășoară statele membre când vine vorba de delictele financiare. Trebuie să investim așadar în informații, în expertiză pentru anchetatorii noștri. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări, pentru aceste informații și explicații, domnule De Bol, domnule Reisenberg, dragi colegi și colegi. Am ajuns în acest fel la sfârșitul uh, acestui grup de discuție. Vă mulțumesc pentru intervențiile foarte angajate din partea dumneavoastră și pentru întrebările foarte interesante. Este în interesul nostru tuturor să existe, după cum spunea și doamna de Bola, această încredere reciprocă dacă e ca această rețea să uh, se concretizeze și pentru a putea combate delictele financiare. Dragi colegi, will be with us by 11. Uh, Domnul comisar King va sosi în jur de 11 și jumătate. V-aș ruga să rămâneți în sală, să rămâneți aproape în așa fel încât să putem relua lucrările la 11.30. Domnule președinte, îmi dați voie să mai pun o întrebare doamnei de bal? Da, puteți separat, dar mă gândesc că ar putea fi ceva uh, interesant pentru... S-a închis ședința. So we have...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

Dragi colegi, haideți să începem următorul panel. Ich freue mich sehr. Mă bucur foarte mult că domnul comisar King ne face onoarea de a fi prezent la această reuniune împreună cu Comitetul Comun de Control Parlamentar ne va informa în legătură cu progresele făcute în ce privește uh, securitatea în Uniunea Europeană și va face trimiteri și la Comitetul Comun de Control Parlamentar. Domnule comisar, uh, Tocmai am spus că ne veți, uh, ne-ați pregătit o prezentare, ne voți informa în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană în ce privește problemele de securitate. Aveți cuvântul. Uh. Mulțumesc, mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur să particip din nou la uh, una din ședințele dumneavoastră. Mă bucur că și organizați aceste ședințe pentru că eu cred că tocmai acest tip de control colectiv și de angajament colectiv uh, e ceva deosebit de important. Nu doar pentru Europol, ci și pentru noi toți, toți cei care lucrăm împreună cu Europol. Asta ne permite să ne gândim la viitor, la provocările viitoare, să facem planuri, să facem față acestor provocări și cred că angajamentul dumneavoastră ne permite să schițăm cât mai bine uh, și să sprijinim cât mai bine Europol pentru a da rezultate concrete în politicile noastre. Și am speranța că veți accepta uh, ideea că nu trebuie să vă conving eu cât de important este Europol. Eu sunt uh, ferm uh, convins că munca Europolului este una foarte importantă, că avem nevoie de ea și că e nevoie de instrumente, de politici. Și E clar că au fost abordate câteva din instrumentele și politicile pe care ne putem bizui pentru a consolida Europol, pentru a-i permite să dea rezultate concrete la nivel de securitate. Deci m-ați invitat, cred eu, să vă fac o scurtă prezentare a muncii pe care am făcut-o recent uh, în ceea ce privește chestiunile de control de la ultima noastră ședință sub președinție bulgară în această primăvară, am continuat eforturile noastre în uh, lupta împotriva terorismului, împotriva diferitelor provocări la nivel cibernetic, amenințări cibernetice, uh, facilitarea acelor amenințări cibernetice, lupta împotriva criminalității organizate. Am luptat împotriva diferitelor amenințări hibride, cum ar fi răspândirea unor substanțe nucleare, uh, biologice, periculoase, uh, evident, nu e ceva abstract, nu e o provocare abstractă, pentru că evenimentele recente din țara mea anul acesta au uh, pus în evidență această amenințare. Președintele Juncker, în uh, discursul său despre starea Uniunii, a anunțat diferite inițiative tocmai pentru a lupta pe securitate și a spus în Parlament, la Strasburg, la începutul acestei luni, acest lucru. Și ca să încep de aici, plecând de la aceste propuneri, printre ele există și o propunere din partea Comisiei uh, către Parlamentul European, către statele membre și Consiliul pentru a lupta împotriva conținutului uh, terorist online. Și această provocare a conținutului terorist online cred eu, este un adevărat risc, un risc real față de securitatea noastră. În ianuarie, anul acesta doar, aproape 700 de noi texte de propagandă Daesh au fost încărcate și descărcate online și diseminate online și conținutul a fost detectat de către Europol, care are experiență și expertiză în domeniu și peste 150, asta, aceste mesaje apărau peste 150 de platforme. E un uh, pericol pe care căruia trebuie să-i facem față. Conținutul acesta uh, joacă un rol important în fiecare din uh, atacurile teror pe care le-am uh, suferit în ultimii uh, ani. Uh, fie o incitare pentru a comite un atac, fie instrucțiuni, ce anume și cum să fie făcut și de multe ori o glorificare a atacului și a rezultatele sale oribile. Și, după cum știți, am lucrat cu platformele mari internet, asta pe o bază voluntară, deja de câțiva ani de zile am uh, cooptat reprezentanți din partea statelor membre și, evident, reprezentanți ai uh, Europol, uh, tocmai pentru a încerca să înregistrăm progrese și să limităm prezența acestui conținut terorist online și Europol a raportat peste 600 de mii de astfel de texte cu conținut terorist, terorist și acestea apăreau uh, uh, la peste 130 de furnizori de acces internet. Deci e nevoie de un sprijin din partea autorităților din statele membre, având în vedere anumite atacuri teroriste deosebit de oribile. Și toate aceste eforturi colective bazându-ne pe experiența Europolului, au dat roade, roade pozitive. Dar progresul pe care l-am înregistrat pe o bază voluntară nu ne-a permis să mergem atât de departe și atât de repede cum ne-am fi dorit. În continuare există conținut terorist uh, online. Și de aceea, pentru prima dată, am propus o legislație europeană care să creeze o obligație, nu doar la nivel de state membre, ci direct pe uh, platforme de acces internet, tocmai pentru a face față acestei provocări, acestei amenințări specifice. Deci, propunerea noastră, preluată de președintele Juncker, va crea, uh, de fapt, trei noi obligații. O obligație la nivel de platformă, va fi obligatoriu pentru platforma să retragă conținutul terorist într-o oră după ce s-a primit o uh, un ordin specific de înlăturare a acelui conținut din partea autorităților judiciare sau din partea poliției, e ceva crucial pentru că știm cu toții că conținutul terorist este cel mai periculos în primele ore când apare pe, uh, pe internet, pentru că atunci se răspândește. Deci din cercetările noastre este că trei uh, pătrim din propaganda Daesh este astfel răspândită în primele patru ore. Dacă am putea să reducem acest ciclu cât mai la rădăcină cu putință, ar fi ceva important. În al doilea rând, dacă o platformă, în mod clar, în mod evident, avem dovezi, este utilizată pentru a răspândi conținut terorist, va trebui să existe măsuri proactive pentru a detecta acest conținut și pentru a preîntâmpina reîncărcarea sau diseminarea acestuia. Și statele membre de asemenea, trebuie să aloce suficiente resurse pentru mod, a, a detecta în mod eficient acest conținut terorist și pentru a emite acele ordine de înlăturare a acelui conținut. Trebuie să ne asigurăm că avem și uh, clauze și garanții eficiente, un mecanism complet și, evident, uh, posibilitatea de a face apel la forțele judiciare dacă e nevoie, pentru că e clar că acel conținut nu Uh, uh, noi nu avem posibilitatea de a cenzura conținut, ci de a lupta împotriva conținutului terorist, care oricum este ilegal și offline, dar trebuie să fie ilegal și online. Marea majoritate a platformelor de acces internet vor coopera și avem nevoie de prevederi pentru a putea aplica și sancțiuni eficiente. Tocmai de aceea am propus posibilitatea, în cazul în care există o anumite neajunsuri sistematice, deci nu o dată o problemă undeva cândva, ci o nerespectare sistematică a prevederilor, să avem atunci posibilitatea de a aplica sancțiuni împotriva celor furnizori de uh, uh, uh internet, uh, care eventual să se bizuie pe cifra lor de afară afaceri și aceste măsuri uh, plecând de la diferitele sisteme de cooperare pe care le avem și pe care ne bizuim cu diferiții factori interesați, ne vor permite să facem față acestei uh, probleme majore și să Uh, e clar că nu discutăm despre o zonă gri, nu discutăm despre uh, cenzură, ci vorbim despre incitarea la acte teroriste, la diseminarea acestor informații, diseminarea informațiilor care permit și a instrucțiunilor care permit organizarea atacurilor teroriste. Acest lucru trebuie să fie eliminat de pe internet. Iată o primă parte a celor amenințări cibernetice cu care ne amenințăm cu care ne confruntăm. Deci, de aceea, Comisia Europeană a venit cu un pachet de măsuri prezentat de domnul Juncker, tocmai pentru a asigura mai, o securitate sporită în perspectiva alegerilor electo- ce vor veni a, Um, campaniilor electorale. Ideea fiind să consolidăm și să întărim sistemul de securitate electoral, pentru că sunt foarte multe alegeri ce vor avea loc în diferite state membre în următoarele luni și, evident, în vederea alegerilor europene în luna mai anul viitor, pentru a permite tuturor celor implicați să Uh, facem față tuturor uh, interferențelor ce ar putea apăra, să fim pregătiți pentru asta. Și aceste măsuri, acest pachet de măsuri include și recomandări în ceea ce privește cooperarea cu um, serviciile naționale de informare, în așa fel încât să avem o adevărată rețea de conlucrare cu diferitele autorități, uh, autorități electorale, protecția datelor, punerea în aplicare a legii, dar nu numai. Și să construim un, un adevărat, o adevărată rețea uh, uh, electorală la nivel european. Vrem să avem transparență sporită în ceea ce privește eforturile noastre, vrem să țintim aceste eforturi, cerem mass media, cerem partidelor politice să fie protejate sistemele lor de informare față de atacuri cibernetice. Și asta continuă, de fapt, eforturile noastre precedente, având în vedere problema sporită a dezinformării, a celor fake news, a știri false. Uh, și în acest caz uh, um, e vorba de tentative de interferență în procesul electoral. Tocmai de aceea vrem să luăm măsuri pentru a spări transparența, trasabilitatea, tragerea răspunderea online și e o datorie pe care o avem față de cetățeni. Și să sperăm că platformele vor finaliza această muncă în următoarele zile și vor pune la punct un cod de conduită. Și clar că acest lucru va face o adevărată diferență pentru că avem nevoie de acest lucru, pentru că altfel cei care doresc să interfereze în sistemele și procesele electorale democratice uh, vor fi uh, cei care vor submina credibilitatea uh, acestui proces electoral. Și tocmai de aceea trebuie ca toți actorii să fie cooptați, implicați și am propus să avem acest rețea, această rețea de cooperare care să poată să acționeze și să sperăm că acest lucru va fi imediat disponibil și să ne bizuim în acest sens și pe centrul de expertiză pe care reprezintă Europol tocmai pentru a face față acelor provocări cibernetice. Următoarea etapă va fi o conferință la nivel înalt pe securitate aici la Bruxelles în 15-16 octombrie când vom discuta metode concrete pentru a face față acestor amenințări cibernetice în context electoral. Tot că veni vorba de cibersecuritate, acum un an de zile Comisia a făcut o propunere pentru a consolida securitatea bazându-ne pe rezistență și pe cooperarea internațională. Și am făcut progrese de atunci și până acum pe aceste măsuri tocmai pentru a face față nevoii de rezistență sporită, în așa fel încât să răspunde mai repede, atacurile să fie preîntâmpinate uh, mai bine și să avem o adevărată agenție europeană de cibersecuritate care să fie în măsură să coordoneze răspunsul pe scară largă și să se bizuie pe experiența uh, ENISA. Ideea este să avem un răspuns în situații de criză, în cazul unor atacuri cibernetice, să avem un, un model de cooperare bazându-ne pe ceea ce avem în momentul de față în cooperarea noastră cu statele membre și asta va consolida răspunsul nostru în cazul unor atacuri cibernetice și ne va permite uh, să punem la punct un plan. Vom continua să conlucrăm autoritățile din statele membre și uh, agențiile de securitate pentru a ne asigura că planul acela de acțiune este unul funcțional, operativ și testat în diferite situații și exerciții și asta ne va permite să avem anumite standarde și criterii de certificare din punct de vedere al securității, ca să ne asigurăm că uh, toate platformele îndeplinesc criteriile cele mai uh, uh, exigente. Abordarea noastră la nivel de certificare, la nivel european, este următoarea. Vrem să conlucrăm cu autoritățile din statele membre și să răspundem împreună la diferitele nevoi care apar în diferitele sectoare. Eu sunt convins că vom avea o lume din ce în ce mai interconectată și de aceea avem nevoie de un, de un sistem de certificare armonizat care să răspundă la standarde foarte ridicate, dar în același timp, din eforturile noastre comune, vom face din cibersecuritate o prioritate comună și vom spori, evident, și încrederea pe care o putem avea în sistemul nostru de securitate. Dar, în același timp, uh, Făcând acest lucru, trebuie să facem și alți pași importanți pentru a consolida uh, și diferitele um, sisteme care preîntâmpină aceste aceste atacuri uh, cibernetice. Trebuie să îi, uh, să-i descurajăm pe cei care plănuiesc astfel de atacuri și în acest sens avem nevoie de uh, Uh, posibilitatea de a aduce în instanță, de a trage la răspundere cu sancțiuni foarte severe pentru cei care comit astfel de atacuri cibernetice. Și clar că autoritățile de punere în aplicare ale legii au un rol deosebit de important în acest sens. Pentru că, um, dacă este să ne uităm la ceea ce ne-a spus Europol, 90% din, din activitatea cibernetică uh, criminală de multe ori e împotriva, dirijată împotriva a, uh, a, um, Uh, anumitor entități care militează pentru trasabilitate și avem nevoie de trasabilitate, trebuie să știm uh, trebuie să avem un mod transparent de a trasa site-urile web și adresele IP. Și vrem să consolidăm uh, cooperarea și expertiza în domenii chei, cum ar fi ciber, detectarea diferitelor amenințări cibernetice, pentru că a, acestea reprezintă un punct deosebit de important, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în afară, a, pentru toate chestiunile legate de cibernetică. E, vorba de anumite hub-uri de punere în comun a informațiilor din partea diferitelor servicii de informare pentru a putea organiza anchete, pentru a coordona eforturile, pentru a pune în comun expertiza noastră. Și s-a dovedit în mod foarte clar că aceste abordări abordare are o adevărată plus valoare recunoscută de toate statele membre în acest domeniu. În primăvara anului acesta, uh, uh, un, un, un gigant al vânzării online a fost pur și simplu paralizat din cauza unei rețele uh, de, și a unor atacuri coordonate cibernetice și am reușit cu sprijinul Regatului Unit și a uh, altor uh, state membre să punem capăt acestui atac costurile au fost aproape 4 uh, miliarde de euro. Vă puteți face o idee despre volumul acestor infracțiuni uh, cibernetice și vom face pași în ce privește accesul la evidențe și probe uh, legate de aceste ilegalități deci, la începutul acestui an am făcut propuneri pentru ca organele de implementare a legii să poată obține aceste dovezi electronice, e mail alte tipuri de mesaje în scopul investigației și punerii sub urmărire a infractorilor uh, în domeniul cibernetic și să se obțină mult mai repede decât era posibil până acum trebuie să existe din acest punct de vedere proceduri care să permită anchetatorilor să acționeze mai repede pentru că uneori durata era de 10 luni până se obținea acest acces. Deci propunerea noastră este să reducem aceste termene, pentru ca până la urmă evidențele să poată să se primească în zece zile sau câteodată chiar în termen de 6 ore de la solicitare. Este nevoie pentru combaterea finanțării terorismului și uh, a procedurilor de spălare a banilor în acest scop. Comisia a propuneri să consolidăm supervizarea prin uh, instituțiile și organele de investigație financiară pentru contracararea spălării banilor. Se va face asta prin uh, consolidarea rolului autorităților bancare din Uniunea Europeană, să există o convergență a organismelor de supervizare a activităților bancare și de asemenea cadrul legislativ din Uniunea Europeană pentru combaterea spălării banilor să fie mai bine coordonat și mai eh, dur este nevoie um, în felul acesta să ne protejăm mai bine de infracțiunile financiare, dar în același timp trebuie să ne concentrăm pe eforturile vis-a-vis -vis de riscurile specifice de finanțare a terorismului. Într-o perioadă în care vorbim despre terorismul ieftin, ar fi o greșeală să abandonăm utilizarea investigațiilor financiare pentru a uh, avea o mai bună trasabilitate a fluxului banilor care pot finanța terorismul. Deci uh, este nevoie de investigarea unei serii întregi de infracțiuni, inclusiv terorismul, uh, prin acces la conturile bancare a suspecților și autoritățile specializate pe plan național și unitățile de investigație financiară pe plan național din acest punct de vedere trebuie să acționeze mai serios și să conlucreze mai bine în cadrul unei rețele a unităților de investigație financiară. Este foarte important ca această rețea să se constituie cât mai repede cu putință pentru a gândi pasul următor, care din punctul meu de vedere este să ne gândim să stabilim un sistem uh, de anchetare a infracțiunilor financiare pe plan uh, european uh, și din acest punct de vedere Europol trebuie să conlucreze și cu partenerii din Statele Unite pentru ca aceste rețele teroriste să poată fi învinse este important să se poată schimba informații, eh, inclusiv în legătură cu activitatea unor cetățeni europeni eh, care să ajungă și la partenerii din Statele Unite. Dar, de asemenea, trebuie să privim dincolo de graniță, pentru că și statele vecine pot avea prin activitățile lor un impact uh, asupra uh, situației de securitate din Uniunea Europeană. Tocmai de aceea trebuie să creăm capabilități uh, de combatere a infracțiunilor și în colaborare cu partenerii vecini. Și din acest punct de vedere și Europol și Eurojust trebuie să acționeze, deci adresez mulțumiri pentru activitatea excepțională desfășurată de eh, leadershipul Europolului eh, din acest punct de vedere, astfel încât să putem face față împreună provocărilor care vin dinspre crima organizată. Trebuie să menținem cooperarea cu partenerii, cum sunt Statele Unite, Canada, să consolidăm cooperarea cu organismele naționale în ce privește contracararea terorismului așa cum s-a întâmplat și la finele anului trecut, am prezentat o comunicare privind acordurile internaționale care s-au încheiat între Europol și o serie întreagă de state partenere care să permită schimbul de date referitoare la persoane și sper că vom putea să avem o bună cooperare și negocierile viitoare. Este nevoie de asemenea acorduri, este o necesitate operațională cooperarea în schimbul de date referitoare la persoane este necesar pentru um, a putea uh, acționa împotriva unor persoane uh, suspecte, inclusiv din state terțe și vom putea detecta uh, mai uh, ușor uh, persoanele suspecte de terorism, utilizarea internetului de către teroriști sau violențele dinspre grupurile teroriste trebuie, pe de altă parte, sigur să existe niște măsuri de siguranță pentru respectarea drepturilor fundamentale la care noi ținem. Vom continua să informăm Parlamentul European în legătură cu progresele registrate în aceste negocieri, vom conlucra cu Comisia Libe și din acest punct de vedere eh, voi avea și întâlniri viitoare cu membrii Comisiei. Doresc să mulțumesc în fața dumneavoastră Europol pentru activitatea excelentă pe care a desfășurat-o în ultima perioadă, pentru ca aceste priorități să poată fi urmărite în continuare cooperare și pentru uh, buna legătură cu autoritățile din statele naționale pentru a face față în comun provocărilor dinspre terorism, dinspre crimă organizată, pentru că doar conlucrând vom putea face față mai bine acestor amenințări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar King, pentru această prezentare uh, substanțială. Președintele Diaz de Mera va prelua acum uh, conducerea reuniunii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. După, ca de obicei, aveți ceva important de spus în domeniul securității europenilor. Câteva reacții din uh, partea mea ca sinteză la intervenția dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult că ați nuanțat uh, importanța controlului parlamentar la Europol. Prin intermediul grupului comun aplicăm tratatul 88 din TFUE și articolul 51. E vorba de conlucrarea parlamentelor europene cu Parlamentul european pentru a atinge controlul politic al Europol, care în acest fel dobândește mult mai multă legitimitate. Într-adevăr, domnule comisar, Europol are nevoie de instrumente de ajutor pentru a-și consolida minunata idee a Uniunii Securității. Dar în acest sens are nevoie de buget, are nevoie de resurse, pentru că uh, avem uh, multe cerințe. Conținutul uh, cu caracter uh, terorist online. Știm cât de repede circulă aceste conținuturi de pe o platformă pe alta. E un lucru arhicunoscut. Iată de ce avem nevoie de instrumente, personal, pregătire și resurse. În declarația președintelui Juncker de a putea șterge acest conținut cât se poate de repede într-o oră e un obiectiv care poate fi atins. Este o idee extraordinară care trebuie să se traducă, să se concretizeze în practică și ține în plus și de siguranța electorală, de garanțiile noastre. Este absolut important să putem asigura realizarea, organizarea alegerilor în condiții de siguranță maximă. Trebuie să continuăm um, cu resurse suplimentare. Certificatul um, de securitate trebuie să dea încredere. Firește, trebuie să facem astfel încât să se creeze un efect de disuasiune ca uh, infractorii să se teamă de noi prin instrumentele legale pe care le avem. Um, infracțiunile transnaționale și uh, lipsa unei capacități de reacție rapidă este firește una din carențele cu care ne, de care ne lovim și pe care dumneavoastră ați identificat-o pe bună dreptate. Domnule comisar, am dedicat mult timp, am dezbătut despre finanțarea terorismului, spălarea banilor și ne-a îngrijorat și ne-a durut să constatăm că există deja un terorism fără costuri un terorism care nu are nevoie de structuri financiare complexe pentru a produce suferință și moarte. Rețelele și unitățile de informații financiare trebuie să fie consolidate și sistemul de monitorizare avem, firește, TFTP al Statelor Unite, dar nu avem un sistem asemănător al uh, Europei, al Uniunii Europene și avem nevoie de un sistem asemănător. Trebuie să combatem crima organizată în general iar toate acordurile care se vor încheia în acest sens trebuie să fie subordonate Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Acum, dragi prieteni, după ce am mulțumit uh, cu sinceritate domnului comisar pentru intervenția dumnealui, um, am să fac și eu câteva observații. Acum, nu, nu, nu, nu s-a prevăzut niciun tip de intervenție. Ne aflăm deja în etapa concluziilor. Acum, în ce privește concluziile lucrărilor de ieri și de astăzi, trebuie să vă mărturisesc că se va redacta și se va comunica la următoarea întâlnire de la București uh, uh, un document cu aceste concluzii care au patru puncte importante. În primul rând, e vorba de programul de lucru al Europol. Acest program de lucru, repet, e legat de o dotare bugetară adecvată în viitorul CFM. În al doilea rând, protecția datelor. Aceasta va, se va vedea foarte bine reflectată în aceste concluzii. În această dimineață am discutat pe îndelete despre acest subiect. Și, în al patrulea rând, e vorba de contribuția Europol la lupta împotriva delictelor uh, financiare, recuperarea activelor și spălarea de bani. De deci, lucruri despre care am discutat în această dimineață și pe care a pus accentul domnul comisar King. În plus, doresc să vă comunic că următoarea întâlnire va avea loc la București pe 24-25-2019, luna februarie. Trebuie să vă mărturisesc că domnul uh, Svetanu va reprezenta grupul de control parlamentar în Consiliul de Administrație până în tocmai luna februarie 2019. Vreau să vă mai spun referitor la grupul de lucru format pentru ca delegația daneză să poată aduce recomandări în vederea revizuirii regulamentului de procedură al grupului mixt de control parlamentar. Am organizat o, o reuniune în bilateral cu delegația daneză pe care uh, eu uh, o consider ca dând speranțe pentru că Danemarca trebuie în continuare să joace, așa cum s-a întâmplat și în trecut și se va întâmpla și în viitor, un rol important în siguranța europenilor. Domnule președinte, cu permisul, cu permisiunea dumneavoastră, Cred că dumneavoastră trebuie să, încheiați, să încheiați această sesiune. Mulțumesc, stimate domnule comisar, domnule Diaz de Mera, stimate colegi, stimați colegi. Am ajuns la finalul conferinței noastre. Cred că subiectele au fost uh, tratate într-o manieră foarte binevenită și Vă mulțumesc pentru lucrările de ieri, de astăzi. Mulțumesc în mod special domnului comisar pentru prezența sa. Colegul Diaz de Mera a făcut deja trimitere la următoarea reuniune. În februarie anul viitor la București va avea loc și sunt convins că și acolo dezbaterile vor fi la fel de interesante și vom ține seama și de solicitarea delegației Dane Marcei pentru că ă, de asemenea vom afla informații ce s-a mai întâmplat în Consiliul de Administrație al Europol. În încheiere doresc să folosesc această ocazie pentru a vă adresa și dumneavoastră mulțumiri. Ați participat la reușita acestei conferințe. Mulțumesc Comisiei Libe, Direcției pentru relațiile cu parlamentele naționale și mulțumesc și interpretelor și interpreților pentru activitatea lor. Dați-mi voie să mulțumesc și colaboratorilor și colaboratorilor noștri din Parlamentul European pentru că au însoțit într-o manieră atât de reușită această conferință. Vă doresc în continuare un sejur plăcut la Bruxelles și uh, drum bun înapoi acasă. Încheiem conferința. Îmi dați voie să fac un anunț referitor la București, îmi permiteți? Aș vrea să fac un anunț în legătură cu întâlnirea de la București. O secundă. Da, spre informarea dumneavoastră, în dimineața aceasta, Parlamentul Român de la București, în ce privește transpunerea directivei numărul 4 privind spălarea de bani, au amânat pe persoanele uh, expuse în uh, mod special. Deci, dumneavoastră doriți, aveți următoarea reuniune la București, poate veți ține seamă și de uh, această decizie. Uh, uh, uh, câtă atenție se acordă în România spălării banilor? As far as I can see, the delegation doesn't want... Din câte văd, delegația înțeleg că nu dorește să adaugă nimic. Încheiem conferința.